procedură. Rapoartele care reprezintă mandatele pentru astfel de negocieri pot fi găsite pe pagina de internet a plenarei. Titlurile lor vor fi publicate în procesul verbal al ședinței. În sensul articolului 69C aliniatul 2, o serie de deputați sau unul sau mai multe grupuri politici care reprezintă cel puțin pragul mediu pot cere în scris până mâine, 14 martie, la miezul nopții, uh, decizia privind uh, intrarea în cadrul negocierilor, lucru care va fi putut supus votului. În cazul în care nu există un astfel, o astfel de cerere, comisiile vor putea să înceapă negocierile după expirarea termenului respectiv. Aș vrea de asemenea să vă informez că miercuri, împreună cu